Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratung. Bună dimineața, ne reluăm uh, ședința, aveți ordinea de zi, nu mi s-au comunicat schimbări. La comunicările președinte vreau să vă atrag atenția asupra newsletterului nostru. Ca de obicei, întâlnirea este transmisă pe internet, prin web streaming. De asemenea, vă atrag atenția că există uh, recomandările coordonatorilor. Ca de obicei, obiecțiile sunt de făcut până la sfârșitul ședinței. În caz contrar, procesul verbal se consideră adoptat. Acum trecem direct la punctul 3 de pe ordinea de zi. Îi urez bun venit domnului Hogan și, de asemenea, reprezentantului Curții de Conturi, domnului Milionis, care ne va prezenta raportul Curții de Conturi. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European. Ok. okay. Uh, it's, uh, may I start? Pot să încep? Yeah, thank you. It's a great honor. Mulțumesc! E o adevărată onoare pentru mine să vă prezint uh, declarația Curții de Conturi referitor la gestionarea CFM Resurse Naturale. Ce privește anul financiar 2017, rata de eroare estimată este de până la 2,4% per total este sub, uh, puțin sub pragul de eroare de 2,5% înregistrat anul trecut, dar uh, totuși peste pragul de semnificație de 2%. Acest nivel ridicat de erori uh, se întâlnește în, um, într-un sfert din resurse, măsuri pentru mediu, măsuri de uh, împotriva schimbărilor climatice și pescuit. Din cele 109 plăți analizate în această zonă, în acest domeniu cu un alt risc, aproape o treime au prezentat erori. Principalele surse de erori au fost nonconformitatea cu condițiile de eligibilitate, furnizarea de informații inadecvate în ce privește suprafețele și nerespectarea uh, angajamentelor de agrimediu. De pildă, am auditat o plată pentru un agricultor care primese, primisese sprijin în cadrul unei măsuri eh, de optimizare de mediu pentru tehnici agronomice și de irigație. Am descoperit că, angajament, că agricultorul nu și-a respectat uh, angajamentele, ducând la o rată de eroare de 100%. După vizita noastră, agenția de plăți a a lansat uh, o procedură pentru a recupera ajutorul oferit. Capitolul 4 prezintă și alte domenii unde am întâlnit uh, erori care depășesc pragul de 20%. Am recomandat uh, comisiei să evalueze măsurile statelor membre pentru a identifica sursele erorilor și pentru a veni cu sfaturi suplimentare acolo unde e necesar. Restul um, celor trei sferturi de plăți care au rămas de la buget corespund um, plăților FEAG. Din cele 120 de plăți directe pe care le-am auditat, 85% nu au fost afectate de eroare. Majoritatea erorilor pe care le-am înregistrat au fost uh, Uh, supraplăți minore de aproximativ 5% datorate faptului că agricultorii nu au furnizat informații adecvate referitor la suprafețe. Alte măsuri pe care le-am verificat se referă la înverzire. Acestea, în principal, nu au prezentat eroare. După cum uh, am explicat în raportul nostru cu numărul 21 din 2017, cât și în raportul nostru din 2016, criteriile de înverzire reflectă în linii mari practicile agricole obișnuite. Plățile din uh, FEAG și erorile aferente se datorează sistemului uh, de identificare a parcelor de teren. Îmbunătățiri s-au înregistrat în uh, urma verificărilor um, referitor la procedurile pe care le lansează agricultorii. Acest nou, acest nou instrument alertează agricultorii dacă există riscul unor suprapuneri în procedurile lansate, astfel încât uh, agricultorii au posibilitatea de a face corecții pentru a nu suferi sancțiuni. În raportul său din 2017, DG a prezentat o rată de eroare de 2,2% eh, din eh, bugetul total. Sunt eh, cifre care corespund cu auditul nostru. Rata erorilor a fost una materială, în timp ce plățile directe nu au fost afectate de erori materiale. Din 2015, organisme de certificare au trebuit se emită un aviz anual referitor la caracterul reglementar al plăților pentru care statele membre au solicitat rambursare. Considerăm că este o evoluție pozitivă pentru că în acest fel se poate monitoriza mai bine cum se, face, cum se fac cheltuielile pentru PAC. Din 2015, Comisia a efectuat 47 de vizite la organismele de certificare și a găsit în 10 cazuri că activitatea acestora era fiabilă. Revizuirile făcute în 2017 referitor la organismele de certificare privind cheltuielile a găsit um, că reprezintă 6,1% din cheltuielile totale PAC. Am identificat îmbunătățiri în metodologia și abordarea comisiei. Cu toate acestea, ne-am uh, lovit de probleme în ce privește caracterul reprezentativ al eșantianelor selectate de um, organismele de certificare. Îi recomandăm Comisiei să urmărească mai bine calitatea organismelor de certificare prin uh, testarea tranzacțiilor, fie prin, uh, prin ratele proprii de eroare publicate de DigiAdri, aceasta din urmă a făcut uh, ajustări referitor la statisticile publicate de agențiile de plăți. Un sfert din ajustările totale se poate pune pe seama activității organismelor de certificare. Ca în anii anteriori, DigiAgri, DigiAgri și-a bazat prin majoritatea ajustărilor pe propriile verificări de conformitate ale agențiilor de plăți. Credem că e nevoie de îmbunătățiri ulterioare dacă Comisia e să-și atingă obiectivul și anume ca activitatea organismelor de certificare să fie principala sursă de informare privind um, caracterul reglementar al PAC. Comisia trebuie să verifice de asemenea măsurile de remediere luate de autoritățile statelor membre acolo unde s-a descoperi că nu se poate baza sau se poate baza doar în mod limitat pe activitatea organismelor de certificare. În ceea ce privește cheltuielile pentru resursele naturale, am publicat recent uh, o serie de rapoarte speciale. Am, uh, am analizat, uh, de pildă, sprijinul oferit tinerilor agricultori, înverzirea și rolul organismelor de certificare. Am um, publicat raportul referitor la folosirea energiilor regenerabile, controlul pescuitului, Natura 2000 și, și rețeaua aferentă. În uh, martie am publicat un document referitor la viitorul PAC în care analizăm comunicarea Comisiei din noiembrie 2017. Dorim să publicăm avizul um, Curții de Conturi referitor la propunerea legislativă a Comisiei pentru nou, noua PAC luna viitoare. Vizitele noastre pe, ehm, pe teren, la beneficiari, ne-au permis să evaluăm elementele de performanță. Am făcut un sondaj referitor la experiența fermierilor și a agențiilor de plată cu o aplicație geospațială. E vorba de o aplicație pe internet pe care agricultorii o pot prezenta pentru înaintea solicitări referitor la suprafață pe internet. Am constatat că majoritatea au, beneficiarilor au folosit aplicația, o considerau prietenoasă cu utilizatorul și acum aveau nevoie de mai puțin timp pentru a-și finaliza solicitările de plată. Agențiile um, de sprijin considerau că această nouă aplicație permite economisirea timpului în procesarea solicitărilor. Am vizitat de asemenea 29 de proiecte de investiție de mm, dezvoltare rurală pe, în linii mari, criteriile de eligibilitate erau aliniate la obiectivele stabilite și criteriile de selecție erau adecvate. Proiectele pe care le-am vizitat realizaseră proiectele de investiție um, conforme. Statele membre aveau proceduri uh, pentru a verifica costurile eligibile, dar nu au prea făcut uh, eforturi pentru a simplifica procedura, de pildă când vine vorba de plățile forfetare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați prezentat uh, acest capitol. De pildă, pentru mine, graficul uh, cu numărul 76 arată cât de șmecheri pot să fie agricultorii când vine vorba de sprijinul pentru mărirea șeptelului, dacă um, de multe ori animalele nu au părăsit uh, grajdul și totuși uh, s-a acordat o subvenție. Este o greșeală de 100%. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vreau să vă mulțumesc um, pentru răspunsul furnizat la cele 63 de întrebări scris, vă rog, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, distinși uh, europarlamentari, uh, domnule reprezentant al Curții de Conturi. Am venit să discut cu dumneavoastră gestiunea și politica agricolă comună. Mulțumesc Curții pentru prezentarea raportului anual și a raportelor speciale. Le mulțumesc membrilor comisiei care au exprimat o diversitate de preocupări și mulțumim Curții pentru buna cooperare și înțelegere. PAC e una dintre politicile cheie ale Uniunii Europene de peste 50 de ani în serviciul oamenilor. Rezultatele din acest an arată că cetățenii europeni PAC continuă să vină cu o plus valoare. Cheltuielile sunt solide și corecte. Curtea dă asigurare că acest lucru se întâmplă pentru 97,6% din cheltuielile PAC, asigurând acest lucru. Curtea de conturi și Comisia sunt de acord cu aceste concluzii. Erarea de la curte 2,4, de la comisie 2,2%. Există indicii favorabili. Plățile directe nu conțin nici acest an erori materiale. Rata generală de eroare e în scădere, ceea ce e un lucru bun. Există îmbunătățiri în activitatea organismelor de certificare și în auditul unic. Toate acestea în statele membre sau la comisie. Putem fi mulțumiți cu contribuția la acest rezultat salutar. Comisia și-a continuat efortul să identifice cauzele erorilor să găsească soluții sistematice. Statele membre au investit mai mult timp și bani pentru a îmbunătăți și îmbunătăți sistemele de gestionare și control. Să vă dau un exemplu pe baza sprijinului curții. Să dat un exemplu de o rată de eroare de 100%. E vorba de tehnologii de vârf de care pot beneficia fermierii și administrația în timp și eforturi. Cu toate progresele, mai există zone în care se pot face îmbunătățiri. Nu ne culcăm pe lauri, suntem gata să facem eforturi suplimentare. Comisia de acord cu Curtea că sunt probleme în domenii cum ar fi măsurile de investiții în dezvoltare rurală și în anumită măsură și în alte măsuri de piață. Aș reaminti totuși că am făcut progrese considerabile în a trata acele deficiențe eforturi semnificative de simplificare și îmbunătățire a cadrului legal pentru regulamentul omnibus, de exemplu? Doamna președinte, și dumneavoastră v-ați implicat și statele membre pun în aplicare planuri de acțiuni și o combinație de inițiative. Anumite măsuri <clears throat> pot aduce mai multe erori, măsurile de gestiune a crizelor, crizele prin natura lor sunt neașteptate. Unele sunt legate de condiții meteo, de piață sau evoluții geopolitice. Impactul lor poate să difere semnificativ în funcție de sursă, în funcție de semnificația sau dimensiunea impactului. În timpul limitat trebuie să evaluăm uh, dacă putem dinainte. Cu toate aceste condiții, continui să fiu convins că aceste măsuri trebuie menținute ca parte a unei politici ambițioase da, concluzia este că rata de eroare e mai mică și continuă să scadă. Există măsuri de corecție care se aplică atunci când e necesar. <clears throat> Suma totală dedusă și recuperările de la beneficia este 0,12%. Concluzia care trebuie trasă este că banii publici sunt cheltuiți în mod solid. PAC 2014-2020 eh, ne permite să vedem anumite modeluri. Rata de absorpție la plăți directe 98% din bani folosiți în anul 2017, rata și mai mare pentru anul curent. La dezvoltare rurală avansăm, 31,3% din pachetul financiar general a fost plătit, peste 31 de miliarde de euro. Toate acestea demonstrează că PAC o structură solidă de guvernanță care acum se va îndrepta spre performanță. O să mă refer la realizări recente și modul în care evoluează PAC. viitor durabil înseamnă noi oportunități pentru creștere și locuri de muncă, atragerea de tineri, inovație, în interesul industriei, vă veți bucura să auziți că lucruri de muncă cresc în domeniul rural pentru prima dată în mulți ani. Lucru important și pentru mine personal. Agricultura rămâne cheie pentru ocuparea forței de muncă în domeniul rural, pentru un mediu sănătos, pentru <clears throat> cei care trăiesc acolo, fermierii merită o anumită protecție față de evoluțiile de pe piață, dacă putem să le dăm un grad de protecție, în multe cazuri pune sub semnul întrebării supraviețuirea lor și chiar a piețelor din UE. Deci, plățile directe trebuie menținute pentru a menține un nivel de bază pentru fermieri, pentru a asigura stabilitatea locurilor de muncă. Acele plăți trebuie legate de anumite obligații legate de mediu și provocările schimbărilor climatice cu impact uh, asupra fermierilor mai mult decât în alte sectoare. Știu că aș cerut o distribuție mai echitabilă a plăților directe și auzim aceste apeluri. Înainte de a vă da detalii în legătură cu ce propune Comisia, o să mă refer la cum reacționează la unele critici în ce privește distribuția domenii și țări. Cam 72% din ajutor uh, fermelor familiale, trebuie să înțelegem că jumătate din beneficiarii PAC au mai puțin de 5 hectare. În statistici generale de distribuție, o punere importantă, ni se pare un lucru pozitiv, dovedește că sistemul e foarte inclusiv. Acestea fiind spuse și în notă de apelurile făcute de membri pentru o distribuție mai echilibrată, putem face mai mult pentru a face această distribuție. Iată de ce propunerile pentru PAC după 2020 includ plafonarea și redistribuția între statele membre. Sper că colegiuitorii vor fi de acord pentru a asigura că aceste dispoziții să rămână partea regulamentului. Ca politică economică importantă, trebuie să facem mai mult decât să menținem locurile de muncă existente. În actuala perioadă de programare, Investițiile vor crea 125.000 de noi locuri de muncă cu peste 60.000 de companii nou înființate, startups, s-au creat multe și în ultimul timp. Există semne de redresare. Au crescut de la peste 61% în 2012 la 66% în 2016. Investiții în dezvoltare rurală asigură diversitate, servicii care de obicei sunt mai limitate în domeniul rural, gama de servicii disponibilă, acces la internetul de mare viteză e una dintre principalele priorități. Continuă să se îmbunătățească, dar nu suntem uh, suficient de mulțumiți. Există discrepanțe atât de mari între zonele rurale și cele urbane. O gamă cuprinsătoare de acțiuni necesară pentru a avea un mediu rural mai dinamic, și cu internetul de mare viteză, dar și o dezvoltare durabilă. Un viitor durabil înseamnă să menținem și resursele naturale. <clears throat> Ecologizarea, un prim strat, cerințe generale de sensibilizare. Fermierii primesc sprijin de dezvoltare rurală pentru angajamente suplimentare pentru a investi modernizarea facilităților. Această modernizare pentru o mai mare eficiență energetică și competitivitate. Jumătate din uh, alocările respective sunt marcate pentru acțiuni legate de climă și pentru mediu. Energii regenerabile. Rezultatele de până acum arată că emisiile de gaze cu efect de seră în agricultură s-au redus. Agricultura ecologică e în dezvoltare. O mare parte a terenului e gestionat cu, în conformitate cu practici eco-prietenoase, biodiversitate, conservare. În baza propunerilor publicate pentru perioada după 2020 există angajamente ferme de a îmbunătăți pe mai departe acțiunile de mediu și climă în agricultură, răspunzând așteptărilor oamenilor și așteptărilor Parlamentului. Deci, domnule președinte, agricultura europeană e nu doar ecologică, ci și concurențială. Se produc alimente pe baza unor standarde foarte ridicate de calitate, reacționează la evoluția prețurilor pe piață. A existat uh, <clears throat> îngrijorări în diverse întrebări scrise și vreau să vă asigur din nou că exporturi mai mari nu dăunează sectorului agricol în țările în curs de dezvoltare. Exporturile europene sunt către SUA, China și Elveția. În același timp, Uniunea Europeană e cel mai mare importator de produse agricole și alimentare, 3,6 miliarde de euro de importuri în Uniunea Europeană din Africa în 2017. În plus, vasta majoritate a măsurilor PAC nu distorsionează comerțul. Piața e deschisă la importuri. Uniunea Europeană e de departe cel mai mare importator de produse agricole din Africa și are un rol de lider pentru a asigura că se elimină măsurile cu efect de distorsionare, cum ar fi rambursările la export. Am fost cu doamna comisar Malmström la Nairobi și am discutat aceste aspecte. În concluzie, avem acum o politică care asigură că cetățenii europeni nu trebuie să se îngrijoreze în legătură cu aprovizionarea cu alimente sau provocări de a asigura durabilitatea, standarde de viață echitabile pentru agricultori, politici moderne și echitabile. Vreau să vă asigur că în orice discuție privind viitoarea PAC, Comisia ține cont de importanța acestor asigurări. Am citit raportul Curții de Conturi, o confirmare că PAC a ajuns uh, la o structură matură cu, de gestionare cu o rată redusă de eroare, sistemul de guvernanță. Sunt convins că majoritatea statelor membre va deveni operațional, va fi orientat pe performanțe. Pe baza acestor rezultate, Comisia propune abordare cu totul nouă pentru PAC după 2020, concentrându-ne pe performanțe și rezultate și nu pe conformitate și reguli, oferind simplificare și o mai mare subsidiaritate. Aștept cu interes să discut cu colegiuitorii aceste aspecte, în special cu membrii Parlamentului, Comisia de Agricultură și Afaceri Rurale. Consider că acum suntem gata să facem un pas suplimentar înspre viitor, să convenim cu privire la cadrul legal pentru a cheltui într-o manieră mai responsabilă bugetul disponibil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vom intra de îndată în amănunte, dar nu trebuie să uităm faptul că un procent din beneficiari primește 22%, la, 22% din fonduri și asta e un adevăr care trebuie mărturisit. Vă mulțumesc că uh, n-ați îndeplinit uh, un vis de, mult, uh, de multă vreme. 20 dintre beneficiari au fost lați în discuție. Acum are cuvântul doamna Iala Sender, doamna raportoare doamnă președinte. îi mulțumesc atât domnului Milionis de la Curtea de Conturi, cât și, bineînțeles, domnului comisar Hogan pentru toată informația pe care ne-au furnizat-o, cât și pentru răspunsurile punctuale pe care ni le a furnizat. După cum spuneam, în descărcarea de gestiune pentru acest an, pentru 2017, vorbim în primul rând de un an fundamental pentru că în ce privește bugetul plurianual și dinamica al Uniunii Europene 2017 reprezintă momentul în care, în primul rând, se finalizează perioada anterioare. Avem în acest fel o radiografie a evoluției măsurilor anterioare, dar în același timp, 2017 e momentul în care ajungem un pic la un fel de viteză de croazieră când vine vorba de plăți, de aplicarea regulilor, de capacitatea sau lipsa acestea agențiilor intermediare, agențiile naționale, în care avem tot mai multă încredere, însă, firește, această încredere trebuie să răspundă unor rezultate reale și ne dăm seama atât din rezervele directorului general, cât și prin răspunsurile tabelului foarte instructiv pe care ne l-ați oferit și pentru care vă mulțumesc, înțelegem că la nivelul agențiilor avem probleme considerabile și că aceste probleme au uh, repercursiuni când vine vorba de credibilitatea datelor, și asta ne îngrijorează. Ne îngrijorează deoarece într-un domeniu atât de delicat, dumneavoastră știți acest lucru mai bine ca oricine, pentru că în momentul actual în care discutăm despre viitorul CFM, avem nevoie ca datele care vin uh, și alimentează viitorul CFM să fie absolut fiabile, pentru ca în acest fel să putem lucra cu maximă siguranță. Iată așadar una din uh, problemele de care ne-am lovit uh, la întrebări și răspunsuri, mai ales în ce privește o parte din informațiile pe care le tot primim. S-au înregistrat așadar probleme care nu se reflectă în rata de eroare generală a plăților, dar se reflectă în agenții. Dumneavoastră însuși Știm că în ce privește pe de o parte posibilitatea ca toate, toți cetățenii și domeniile, zonele rurale care au nevoie de sprijin să poată ajunge la instrument și în același timp știi, am constatat că Există o nemulțumire față de rezultatele care se înregistrează privind aplicarea ultimei reforme. Aici am constatat că de multe ori capacitatea statelor membre de a lua decizii referitor la o mare parte a bugetului a dus la apariția unor probleme pentru grupurile din zonele rurale, zon, grupuri îndepărtate de capitală, practic chiar acum, uh, când am ieșit uh, în campania electorală, pentru că oricum ne așteaptă o lungă campanie electorală în următoarele luni, eu mă voi întâlni cu concetățenii mei care cu siguranță se vor plânge de problemele cu care s-au lovit în ce privește bugetul politicii agricole comune PAC, să nu mai vorbim de ecologizare Aici nu trebuie să inventăm nimic, pentru că studiile propriului dumneavoastră serviciu ne spun că bugetul care s-a implementat și vorbim deja de rezultate pentru ecologizare, așadar că bugetul nu a atins rezultatele scontate, mai ales având în vedere că e un domeniu atât de delicat Vorbim aici de sănătate, de alimentație. Și există niște exigențe specifice pe care nu le-am regăsit. Aș dori să ne explicați de ce acum, când ne așteaptă o dezbatere intensă înaintea alegerilor, avem impresia că dumneavoastră și serviciile dumneavoastră ați luat decizia de a aștepta, de a lăsa timpul să treacă după, până după alegeri, de a lăsa timpul să treacă într-un moment cheie pentru PAC, și anume dezbaterea pentru buget, acest lucru înseamnă că pentru anumite țări care au interese clare, precum țara mea, dar și Franța, Polonia, Germania, țări unde așteptările pe care le-a trezit PAC la ora actuală sunt uh, umbrite de o mare incertitudine pentru că nu avem certitudinea că problemele care deja au fost identificate uh, ca acestea să fie remediate înainte de demararea noului buget. Un alt lucru despre care cu siguranță vom discuta în campania electorală e că contribuțiile care se oferă agricultorilor și exploatațiilor agricole majoritare, așa numitele IMM-uri din agricultură, care au sub 250 de angajați pe exploatație. Am constatat că de multe ori aceste plăți sunt minime și oscilează. Și aici trebuie să-i mulțumesc secretariatului lui Filip Roș. Așadar, marea majoritate a exploatațiilor agricole primesc mai puțin de 4.000 de euro pe an ba chiar mai mult, în 2016, uh, în peste jumătate din beneficiarii plăților directe au primit mai puțin de 1250 de euro. E vorba așadar de niște sume de care mă voi lovi odată ce voi uh, porni în campanie, pentru că regiunea mea e una foarte agricolă, pentru că nu sunt doar tinerii care vin acum să tinerii agricultori să-mi reamintească cum stăteau lucrurile la începuturile PAC. Majoritatea agricultorilor uh, vor reaminti că nu ne-am respectat promisiunile, ba chiar mai mult s-ar putea să avem uh, probleme cu finanțarea dacă contribuțiile PAC se vor reduce. Iată de ce doream să ne spuneți cum uh, vom reuși în următoarele luni de descărcare de gestiune să punem lucrurile în mișcare, astfel încât nu doar uh, să apărăm bugetul PAC pentru viitorul CFM, ci să și obținem rezultatele care să se traducă în cifrele dorite, astfel încât să putem să le explicăm agricultorilor și nu mă refer aici la marile asociații sau la marile întreprinderi, ci mă refer la agricultorii care în plus luptă împotriva depopulării unor zone tot mai îmbătrânite, cu o populație tot mai redusă, să le putem explica așadar cum îi poate ajuta noua politică agricolă comună după 2019. Am uh, să-i dau acum cuvântul colegului uh, Stas pentru a vorbi despre exporturi. Îi las așadar lui întrebările aferente acelui domeniu și eu am lucrat pe frauda în Olanda. Există și alte domenii din um, exporturi importante și doamna Grezle cred că a închetat cât se poate de bine frauda din Slovacia, așa că am să-i las pe ei să intre în amănunte acolo, după care vom putea reveni la anumite elemente mai concrete în funcție de răspunsurile dumneavoastră. Vă rog, domnule comisar. Thank you very much, uh, Mrs. Sand. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna Ayala Sander. Uh, ca raportor ați surprins o serie de lucruri exacte. Vorbiți despre ecologizare. Trebuie să ne uităm la Uh, propunerile din 2013 ale Comisiei și rezultatele. Puteți să vedeți uh, o mare diferență între ambiții și rezultate. Însă avem o altă șansă. Propunerea pe care am publicat-o uh, pe 1 iunie arată că trebuie să facem mult mai mult în domeniul mediului. Am dublat bugetul și sporim protecția pentru resursele naturale, iar țăranii trebuie să fie o parte partea soluției, nu o parte a problemei. Dumneavoastră trebuie să hotărâți ceea ce doriți să faceți în calitate de colegiuitor, deci vă împărtășesc uh, preocupările nu lăsăm uh, ca uh, vreo măsură să derapeze. Multe sunt legate de ecologizare, de înverzire, de felul în care executăm practic plățile directe și să reducem povară. Avem un uh, plan obligatoriu de redistribuție pentru statele membre. Faptul că beneficiarii uh, primesc mai puțin bani reflectă faptul că aceștia au o suprafață de mai puțin de 5 hectare. Deci plățile se bazează pe suprafață. Și regulamentul uh, Omnibus a făcut câteva schimbări în ceea ce privește tinerii fermieri, însă, regretabil, numai 0,8% din bugetul CAP uh, este preluat de noile state membre și îi ajută pe tinerii uh, fermieri. Uh, vrem ca BEU să investească în noi produse în acest domeniu și sperăm că vom atrage atenția asupra acestui lucru înainte de alegerile europene. Omnibusul uh, a eficientizat multe dintre programele care există. Problema cu agențiile de plată. Uneori acestea auzim că nu raportează cifrele exacte, ci uh, cifre false. Erorile raportate sunt uh, rezultatul controlelor care sunt efectuate. Desigur, se bazează pe erorile pe care le depistează, pentru că uh, sunt și niște deficiențe de control care nu le permit să detecteze toate erorile, deci nu le raportează. Deci trebuie să punem presiune asupra agențiilor de plată, să ne asigurăm că vor găsi toate erorile. Digi Agri face ajustări, deci ajustările sunt menite să uh, cuantifice erorile uh, care nu au fost detectate din cauza slăbiciunii uh, sistemelor. Deci, uh, organismele de certificare au fost o, o bună uh, soluție, o bună inovare, au un rol mai mare. Ele uh, verifică statisticile de control raportate de agențiile uh, de plată și sunt o sursă independentă de informație, ceea ce este foarte important. Sigur, uh, rara, rata de eroare, așa cum am spus astăzi, uh, este o demonstrație a faptul că sistemul funcționează bine, curtea de conturi acum confirmat uh, ceea ce a spus Comisia în această privință, rata de eroare. Uh, sunt de acord că trebuie să ne îndreptăm către performanță și uh, rezultate. Trebuie să avem o politică comună, un sistem care să stabilească ținte pentru statele membre în anumite uh, domenii și trebuie să avem un sistem care să asigure că aceste obiective sunt realizate. Facem acest lucru uh, cu legislația existentă în domeniul mediului și putem să învățăm din această legislație să vedem cum putem să performăm mai bine în agricultură. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În calitate de raportor din umbră pentru PPM, mă pun și eu pe listă. Am 5-6 întrebări. În primul rând, rata erorilor referitor la plățile directe. Da, nu sunt o problemă în principiu, însă aș vrea să știu uh, cum stau lucrurile cu celelalte programe, cu digitalizarea lor și măsurile de piață, mai ales programul pentru zonele rurale. Cred că acesta s-ar putea îmbunătăți dacă am avea o digitalizare mai marcată, care sunt proiectele dumneavoastră, lucrați în acest sens. În continuare, uh, cei 20 de, uh, lista celor 20 de donatori, vorbim aici de 48 de milioane până la 12 milioane, dar princip, în principal e vorba de uh, instituții publice, e vorba de două fabrici uh, de zahăr din La Reunion. Nu știu dacă toate sunt private sau naționale, n-am putut să vedem, însă în principiu toate sunt întreprinderi publice. Ce facem acolo? Cred că trebuie, e nevoie de explicații aici. Firește și organismul Elen, e vorba aici de o firmă deținută de stat, o firmă care se numește Information Society SA. Sunt doar informațiile pe care le-am obținut de pe pagina de internet. Ultimele informații de pe pagina firmei sunt de pe 7 august 2017. Mai există oare această firmă? M-a mirat totuși că o firmă care promovează uh, digitalizarea și care este finanțată de la bugetul agricol așa considerabil uh, nu am mai postat nimic de atunci. După care ultima, următoarea întrebare se referă la organismele certificate. Dacă am citit raportul directorului general Preva, pe care îl salut, nu l-am văzut mai devreme, îmi cer scuze. E vorba de organismele de certificare care au verificat declarațiile de gestiune ale autorităților respectivă 90, ce scuze, 69 uh, nu sunt calificate, după care Curtea de Conturi spune că în cazul la jumătate din uh, organismele de certificare s-au constatat erori și anume jumătate din agențiile de plăți sunt uh, în mod limitat fiabile sau chiar de dreptul nefiabile. Aș vrea să știu ce veți face aici. Am văzut rezerva, dar vrem totuși ca situația să se îmbunătățească, pentru că organismele de certificare reprezintă un element central în uh, lanțul răspunderii al Uniunii Europene. Ultimul punct, exporturile. Cred că e deja foarte interesant că scrieți că nu știm într-adevăr care este rolul pe care îl joacă dimensiunea exploatării agricole pentru export, dar Uh, totuși, n-ar trebui să constatăm care sunt uh, relațiile între volumul de exporturi și dimensiunea exploatației agricole, pentru că există o legătură, totuși, între aceia care primesc mult de la Uniunea Europeană și mult exportă. Nu cred că ar trebui să dăm uh, plăți ar trebui să dăm finanțare pentru a finanța, practic, exporturile înspre Africa. Da, firește, Um, exportă în țările în curs de dezvoltare nu doar uh, pentru că um, există ajutor la export, ci pentru că pot. Ce facem uh, pentru a proteja piețile africane, pentru ca acestea să nu um, se scufunde practic cu produse europene? Cam atât deocamdată, acum doamna Dlabaiova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Vreau să-i mulțumesc uh, comisarului pentru uh, răspunsurile date în chestionar și trebuie să spun că Uh, din aceste răspunsuri văd că Comisia învață lecțiile nu numai pentru CFM-ul actual, ci și pentru uh, viitorul CFM. Nu am uh, primit răspunsuri uh, la unele din întrebări, deci o să revin uh, și o să repet uh, unele lucruri, însă e important să știți uh, că cu toții subliniem aceeași probleme. Atunci când este vorba de rezerve în uh, comisia noastră, este important uh, nu numai să vedem unde sunt deficiențele și cum trebuie gestionate, dar cum uh, agențiile de plată din țările membre respective abordează această chestiune. Ați menționat, domnule comisar, cum vedeți situația? agențiile de plată iau măsurile de corectare la timp, uh, au dificultăți cu aceste măsuri, uh, există o partajare a bunelor practici între agenții pentru a evita astfel de uh, deficiențe. Cum putem noi, ca Parlament, ca Comisie de Control Bugetar, să ne asigurăm că aceste deficiențe sunt identificate și oarecum prevenite? și corectate, desigur. A doua întrebare. Uh, răspunsurile date de Digi Agri arată că unele dintre erori vin dintr-o uh, raportare uh, greșită a uh, sistemului de uh, măsurare a suprafețelor. Acesta însă trebuie să joace un rol important în corecția greșelilor. Aș vrea să știu cât uh, de uh, fiabile sunt sistemele de identificare a parcelelor în statele membre și cum putem să procedăm ca să îmbunătățim aceste erori. Și, în ultimul rând, aș vrea să spun ceea ce a spus și uh, președinta în legătură cu organismele de certificare. numai patru dintre cele 15 organisme de certificare uh, în 2017 uh, pot uh, fi de încredere. Le-ați cerut să se să-și îmbunătățească activitatea, verificați dacă au făcut acest lucru, aveți un plan, aveți o Uh, părere despre organismele de certificare publice și private. Există diferențe. Uh, domnul Ștas, mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul pe care ni l-a dat. Este o bază bună pentru propriul nostru exercițiu. Vreau să mulțumesc comisarului și serviciilor sale pentru răspunsuri. Am învățat multe din acestea. Am și eu întrebări la două aspecte. În primul rând, uh, situația din Bulgaria. Uh, știm că o jurnalistă a fost găsită ucisă. În afara împrejurărilor uh, morții sale, știm că această jurnalistă era în contact cu doi jurnaliști de investigații de la o companie media, Pivor, care investiga fraudarea fondurilor europene, inclusiv subvenții de la bugetul pentru agricultură. Acești jurnaliști de investigație au fost săptămâna trecută la Bruxelles și se pare că au oferit uh, informații Olafului. Însă, separat de asta, ce credeți în calitate de comisar uh, în legătură cu aceste împrejurări, separat de faptul că Olaful probabil va începe o anchetă. Cum dumneavoastră și serviciile dumneavoastră aveți de gând să abordați această problemă? Vă pregătiți să faceți investigații? Faceți altceva în plus uh, legat de aceste acuzații? Și ce măsuri uh, veți lua în continuare? Cea de-a doua întrebare se referă la situația din Republica Cehia. Acolo am văzut acuzații legate de conflictul de interese între o companie Agrofit care a primit uh, uh, multe fonduri și a întrebat Bici. Atunci când comisarul Oettinger a venit o săptămână în urmă la o audiere, doamna Gresle a pus întrebări legate de acest lucru și domnul Oettinger a spus că el și serviciile sale, dar și serviciile Digi Agri au uh, cerut să se investigheze în continuare această problemă. Întrebarea mea este următoarea. Serviciile dumneavoastră au început o investigație uh, între Uh, în conflictul de interese între primul ministru uh, Babic și uh, compania în cauză. Cum monitorizați această investigație și dacă a început o astfel de investigație, poate ne puteți spune cum autoritățile din Cehia sunt implicate în această investigație. Duminica trecută, un canal de televiziune important din Cehia a găzduit o dezbatere cu uh, membrii uh, partidului care, de la guvernare care au spus că uh, autoritățile cehe nu au fost uh, implicate în investigații și nu sunt gata să ofere uh, informații. Puteți să confirmați acest lucru? În plus, se pare că legătura între primul ministru și compania Agrofid trebuie să fie cercetată. Asta înseamnă uh, că o serie de fonduri fiduciare vor uh, trebui să fie investigate. Uh, cunoașteți acest lucru? Sunteți gata să cereți ca serviciile dumneavoastră să lanseze o astfel de cercetare, de investigație? Apoi ne puteți spune astăzi câți bani a primit această companie de la Uh, bugetul uh, pentru agricultură în 2017 și știți cumva ce sumă a primit această companie din Cehia uh, în anul financiar 2018. Apoi există acuzații și știu că sunt juste și nu totdeauna trebuie să credem ceea ce se spune, însă nu este vorba numai de un conflict de interese în ceea ce prește pe prim-ministrul, uh, um, primul ministru, dar și în legătură cu ministrul agriculturii din Cehia. Și se pare, este vorba de un raport uh, care circulă, și legături între domnul Torman, ministrul uh, uh, agriculturii și o companie printr-o um, printr-un păianjeniș uh, de uh, rudenii, o companie care a primit uh, sume mari de bani. Dacă ați putea măcar să trasați câteva idei în legătură cu aceste uh, întrebări, v-aș fi recunoscător și ne puteți da detalii suplimentare uh, înscris mai târziu, pentru ca și ceilalți colegi să poată clarifica lucrurile care nu sunt încă clare. Uh, thank you very much. Um... Colegul meu, mulțumesc foarte mult. Cred că ar fi greșit să <clears throat> exagerăm criticile la erori la plăți de pilon 1 sau 2. <clears throat> Cred că acești bani sunt utilizați bine, ar putea fi cheltuiți și mai bine, dar după cum au spus mulți vorbitori, garantează faptul că avem aprovizionare cu alimente de calitate în Uniunea Europeană? Din ce ați spus dumneavoastră, domnule comisar, avem acum o politică care garantează aprovizionarea cu alimente și asigură structuri de management. E o veste bună, lucrurile nu sunt perfecte, dar sunt de acord. Având în vedere că avem o politică care garantează aprovizionarea cu alimente și structuri mature de guvernare, atunci de ce le schimbați? Cum uh, credeți că va îmbunătăți cu ce propuneți în noua PAC și cum garantează și mai bine aprovizionarea cu alimente? Mie mi se pare o strategie foarte riscantă. Garantăm în prezent, nu sunt la fel de sigur în legătură cu ce propuneți dumneavoastră în viitoarea PAC. Un element criticat cel mai mult aici și l-am spus adesea. La comisia noastră suntem pe Marte și la Comisia de Agricultură suntem pe Venus, pe planete diferite, dar ce m-a surprins este că poate banii nu merg la destinatarii potriviți. S-a menționat o redistribuire obligatorie noua PAC. Am ascultat ce au spus mulți uh, specialiști, ne-am ocupat și de cifre și ce se propune în noua PAC dacă ascultăm ce spun specialiștii, că de fapt nu va fi nicio redistribuție reală, în special includerea salariilor. Când se decide cum va avea loc redistribuirea, ar însemna că nu va avea loc nicio redistribuire reală. Va fi ceva, o poziție cu totul de nejustificat din punctul de vedere al controlului, când după numeroși ani în care Oamenii s-au tot plâns că banii n-ar trebui dați fermierilor pe baza ce făceau acum de multe decenii. Acum propunem să le dăm banii fermierilor să avem o situație în care un agricultor într-un domeniu nu va primi o plată mai mare, dar pentru că celălalt care a avut o plată mai mare va putea pe baza salariilor să mențină plata respectivă. Una dintre cele mai mari amenințări și un motiv pentru care bugetul agricol e amenințat este pentru că nu există sprijin în Uniune pentru a-l menține și un motiv este că oamenii au impresia că merge în direcția greșită și la beneficiarii greșiți. Am auzit spunând dumneavoastră de redistribuirea obligatorie după ce ținem cont de salarii și de celelalte elemente. Dacă nu o să aveți ce redistribui, ce o să faceți? Dacă ați spus că deja avem o structură matură și o politică care asigură aprovizionarea, atunci de ce să o aruncăm la gunoi și să facem altceva? Ce vi se pare atât de bun? Cum îmbunătăți situația? Lucrurile nu sunt perfecte acum, dar 27 de planuri care o să modifice mi se pare mult prea dificil. Da, situația un pic s-a cam inversat. Acum raportor, raportoarea încă o dată, după care domnul comisar, vă rog. No cred că está más bien. Da, cred că sunt mai degrabă de partea micilor agricultori. Problema e că noul sistem uh, fondurile să fie concentrate și ne vom găsi în situația în care eh, ni se va reproșa că agricultorii mici nici măcar nu mai primesc fonduri. E o problemă pe care încercăm să o evităm, pentru că, pe de-o parte, încercăm să modernizăm, să inovăm și, pe de altă parte, ne lovim de faptul că, de multe ori, măsurile sunt contradictorii, rezultatul lasă de dorit sau, cel puțin, ne slăbește capacitatea de a apăra trup și suflet această politică. Eu um, doream să-i spun uh, raportorului că în domeniul uh, organismelor de certificare, un lucru care mă îngrijorează în mod deosebit e faptul că agențiile de plată ne dau cifre inexacte, ca să nu spunem false, cum ați spus dumneavoastră, însă când vine vorba de a intra în amănunte în, uh, acel, în cazul acestor organisme de certificare, ne lovim de situații care ridică întrebări. De pildă, chiar uh, conflicte de interes. Și ați așa știu în ce măsură serviciile dumneavoastră auditează aceste organisme de certificare. Dumneavoastră știți foarte bine că dacă ministrul de agricultură plătește o anumită firmă de consultanță, oricât ar fi de faimoasă și de strălucită, în cele din urmă primește ceea ce cere acea firmă, nu e atât de independentă cum se presupune că ar fi. Iată de ce aș vrea să știu ce sistem de dublă verificare are serviciul dumneavoastră când vine vorba de realizarea acestor asigurări. În primul rând că organismul de certificare e independent și în al doilea rând atunci când uh, realizează statisticile sau când uh, efectuează și analizează mandatul diferitelor agenții de plată, care în cele din urmă fac parte din ministere. Iată de ce aș vrea să știu cum fac serviciile dumneavoastră această dublă verificare. După care v-am uh, urmărit cu mare atenție și mai ales având în vedere că aveam o ușoară contradicție în dezbatere. Spuneați că Ați fost foarte mulțumit și eu sunt prima să aplaud că vine vorba de crearea de locuri de muncă în sectorul agricol. Dar aș vrea să știu la ce locuri de muncă vă referiți, anume la mici agricultori, tineri agricultori, marile exploatații, sunt eh, lucrători agricoli. Despre ce sectoare vorbim și de care sectoare sunteți mai mulțumit referitor la locurile de muncă create, dacă ne puteți da cifre pentru a vedea despre ce salarii vorbim, de ce tip de loc de muncă. Ați spus de asemenea lucruri care mă interesează în mod deosebit și anume ați vorbit de legislația de mediu și aici spuneați că treceți printr-o etapă de învățare. Aș vrea să știu mai exact la ce anume vă referiți. După cum bine știți, am criticat și ați recunoscut și dumneavoastră, serviciile au recunoscut că ecologizarea nu a aterizat lin și că nu a servit obiectivului stabilit. Aș vrea să știu așadar dacă s-a optimizat legislația în domeniu. Mulțumesc. Comisar, Domnul comisar. Mulțumesc. Mai întâi, în propunerile pe care le-am înaintat în iunie, modernizăm politica. Vrem să asigurăm că tinerii se implică în agricultură digitalizarea și agricultura de precizie sunt două domenii cheie pentru care vom da sprijin suplimentar și atenție suplimentară de 2 ani <clears throat> prin crearea de platforme digitale de consultanță pentru a ajuta să se realizeze acest lucru în statele membre. Alocăm mai multe resurse la Environment Innovation Platform, Există peste 3.000 de rețele implicate în ce privește cercetarea, dezvoltarea, schimbul de bune practici în efortul de digitalizare și pentru agricultura de precizie. E foarte important să avem cât mai mulți agricultori care îmbrățișează această revoluție. Nu doar marile ferme care își permit să facă asta. Deci căutăm modalități de programare să vedem cum putem atinge o mai mare penetrarea tehnologiei și digitalizării în situația de după 2020. Principalii 20 de beneficiari, cei mai mari, știu din solicitările dumneavoastră în scris, o să vă spun niște concluzii generale. În ambii piloni, în 2017 au primit sume importante, 13 miliarde de euro. Dar dacă ne uităm la amănunte, imaginea e mai nuanțată. Acești beneficiari sunt, în general, administrații publice sau companii private care beneficiază de asistență tehnică și sprijin pentru investiții în active fizice în agricultură, apoi organizații de producători, cooperative de multe entități mici, care au până la 7.000 de membri, cu programe operaționale pentru fructe și legume și apoi operatori privați în sectorul lactatelor și a zahărului. Deci o mare diversitate și profiluri de beneficiari care reflectă paleta largă a ce face politica agricolă comună. Cei 20 de beneficiari, statele membre primesc asistență tehnică, 4% din fonduri, dacă au cerut asistență tehnică, ce poate fi utilizată pentru implementarea de programe de dezvoltare rurală, activități de rețele, agențiile de plăți despre care vorbim aici și delimitarea zonelor cu consângeri naturale. Iată baza. Cu alte cuvinte, nu sunt fermieri care sunt mari beneficiari, ci administrațiile publice, organizații de utilizatori și operatori privați care primesc acest tip de sprijin. compania greacă despre care ați întrebat, verificăm ce se întâmplă la compania respectivă în legătură cu organismele de certificare. S-a pus întrebarea în legătură cu nivelul de asigurare. Am făcut progrese semnificative în ce privește abordarea cu auditul unic pe care l-ați recomandat și dumneavoastră. Și din anul financiar 2015, organismele de certificare dau un aviz cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor pentru fiecare agenție de plată și după al treilea exercițiu, o mai mare asigurare poate să existe în ce privește calitatea superioară și constatările cantitative. Pentru anul financiar 2017, rezultatele de la acestea au fost avute în vedere în ajustarea ratei de eroare de la Digi Agri. În baza intensificării, șase agenții de plată din cinci state membre au redus numărul de controle pe teren pentru anul 2017 uh, pe baza abordării bazate pe risc au putut permite statelor membre să reducă aceste controle pe teren. E o măsură de simplificare și reflectă și e un stimulent pentru unele state membre care au avut rezultate bune. Vrem să continuăm la DG Agri să ajutăm să audităm organismele de certificare. Ce fac? Avem 120 de persoane care se ocupă de asta <clears throat> sunt mulți oameni, dar demonstrează importanța activității respective pentru a da asigurarea necesară. Considerăm că munca organismelor de certificare se îmbunătățește în permanență și pe măsură ce avansăm cu auditul unic, se va îmbunătăți și mai mult. Ați adus în discuție un subiect foarte important, exporturile către Africa. Fermierii nu exportă direct în Africa ci firmele de afaceri agricole. Dumneavoastră știți asta, unii poate că nu. Nu sprijinim companiile direct să facă exporturi în Africa. Avem fonduri de promovare ca să le ajutăm, dar în Africa. Și știți că avem relații bune cu Uniunea Africană, am spus, cum putem uh, ajuta și mai mult continentul african să dezvolte agricultura, zonele rurale cu tehnologie europene, să ajutăm pe fermierii din Africa să se hrănească, să se ajute singuri, să poată dezvolta piețele. Într-o politică orientată spre piață în Uniunea Europeană nu propun să subvenționăm exporturi pe mapamon, ci din potrivă. La Nairobi, după cum am mai spus, doamna Marsham și cu mine, am uh, cerut să se elimine toate măsurile care uh, distorsionează comerțul. Avem 8 ani în care să putem uh, ajunge din urmă situația din țările dezvoltate în această privință și cifre de anul trecut cu 3,6 miliarde de euro de importuri în Uniunea Europeană. Ne-am dat unele interviuri televiziunii germane, care nu întotdeauna spun adevărul în legătură cu ce se întâmplă în Africa pentru că există mecanisme de garanție pentru fiecare țară din Africa împotriva oricăror importuri din Uniunea Europeană le pot invoca. Dacă liderul țării, în mod suveran, vrea să facă ceva, din diverse motive, uneori, une lideri nu vor să facă asta, desigur. Uniunea Europeană nu poate să înlocuiască liderul. Există mecanisme de garanție, de salvgardare în acordurile pe care le au cu Uniunea Europeană deci pot, dacă dori, să oprească importurile de orice produs din Uniunea Europeană. Dacă un acord uh, de parteneriat unei țări precum Nigeria nu au semnat astfel de acorduri EPA, nu știu de ce. Nu au semnat un acord de parteneriat economic, dar dacă există măsuri de distorsionare a comerțului, eu aș întreprinde orice acțiuni pot și Mă interesează foarte mult personal să promovez o agendă care să ajute sectorul agricol din Africa. Lucrez aproape cu cei din Uniunea um, Africană, cu doamna comisar pentru agricultură SACO de acolo și 60% dintre cei care lucrează în acele ferme sunt femei. Îi ajutăm pe tineri. Am fost la Nairobi, voi merge la un summit la Viena împreună cu cei din Uniunea Africană. Vreau să vă asigur că dacă există exemple care credeți că trebuie să fie supuse atenție sau orice distorsionări în ce privește exporturile, care au un efect de dumping, vă rog, nu ezitați să luați legătura cu mine. Doamna Zavio, agențiile de plăți întreprind acțiuni și promovează bune practici. Și există un calendar cu planurile de acțiune de succes. În Spania pentru anul 2016 s-a ajustat rata de eroare pentru agenție de plată. S-a raportat una de 9,28% bazată doar pe controlul raportat de statul membru. S-a introdus o rezervă în legătură cu cheltuielile pentru 2016. Statul membru s-a ocupat de cauzele care au dus la acea rată de eroare, pentru că există sancțiuni pe care le putem aplica, putem suspenda plățile, putem reduce plățile. De la ultima reformă avem mai multe competențe în ce privește ajustarea la realitate, să-i trezim la realitate pentru a pune în aplicare. În 2017 mă bucur să spun că rata de eroare de la statul respectiv a fost de doar uh, 2% și n-a fost nevoie de măsuri suplimentare, deci funcționează pentru <clears throat> anul 2016 rezerva legată de dezvoltare rurală pentru Andalusia, legată de anumit beneficiari care nu deplineau criteriile de eligibilitate. Deci statele membre se ocupă în mod adecvat de deficiențe. Riscul pentru bugetul UE pentru 2017 a fost acoperit de procedurile adecvate. În 2016 au fost <clears throat> măsuri de bunăstare animalelor și statul membru respectiv a aplicat măsurile necesare. Plățile au fost întrerupte pentru bunăstarea animalelor în 2017, pe baza ce s-a făcut în 2016. Vreau să vă reamintesc că rata de eroare este sub 2%. O situație rezonabil de bună ce privește aspectul de materialitate la plăți. Asta în legătură cu ce ați spus uh, cu sistemul LPIS. Spania a trecut printr-o modernizare a sistemului în 2015 și acum funcționează excepțional de bine. O mare îmbunătățire. Franța a făcut același lucru în ultimii câțiva ani. Au fost probleme dificile cu sistemul informatic să se asigure că femeii nu primeau bani în anul în, anul în care trebuia să primească, dar s-a rezolvat problema din Franța. Nu e satisfăcător că există un an în care fermierii așteaptă bani și nu-i primez din cauza unor investiții inadecvate în statul membru pentru sistemul de acolo. E o muncă în evoluție, dar v-aș reminti că în ciuda dificultăților întâmpinate în unele state membre cu sistemul de identificare a parcelelor, parcelelor rata de eroare a fost sub 2%. 4 din 15 organisme de certificare lucrăm împreună cu calendarul domnul Stas Vreau să vă explic că frauda și infracționalitatea sunt lucruri de care scopă alții, nu DJ Agri. Noi ajutăm, desigur. Da. Olaf uh, are acest scop și doamna președintă știe tot ce e de știu despre Olaf. Când ni se cer informații, facem anchete, obținem informații, transmitem informații. Ei fac uh, ce au de făcut în legătură cu infracționalitatea în anchetele lor amănunțite ceea ce fac în diverse state membre. Intervenții fără microfon din sală. Mai bine puneți întrebările celor de la Olaf, dacă vreți răspunsul. Intervenții fără microfon. Noi facem audituri și obținem informațiile cerute de Olaf, dar ancheta e condusă de Olaf. Deci orice întrebare aveți noi vă stăm la dispoziție să răspundem celor de la OLAF, ca și dumneavoastră, dar uh, salutăm orice recomandare ar adopta OLAF în legătură cu Cehia. Problemele menționate concret în legătură cu Cehia. Yeah. The Commission is active. Am uh, primit o plângere de la Transparency International, la asta vă referiți și în momentul de față trebuie să stabilim care sunt uh, uh faptele. Uh, faptele. Uh, noul uh, regulament financiar uh, a lărgit domeniul de aplicare în ceea ce privește standardele. Însă, în momentul de față, încercăm să clarificăm faptele și de ce a fost făcută această plângere și vom transmite apoi aceste informații Olafului. În, e vorba de cererile făcute la <clears throat> Agenția de Plată. Comisia a continuat Uh, contactat recent uh, autoritățile din uh, Cehia, cerând informații în legătură cu finanțarea întreprinderilor de la un terț grup Uh, de la uh, FADR și vrem uh, să se facă verificări în legătură cu financiară. Am primit un al patrulea pachet de informații de la autoritățile cehe care au confirmat că acea companie a primit fonduri europene și am cerut detalii suplimentare. Deci, pe baza informațiilor primite astăzi, noi ne asigurăm că plățile către aceste organizații au fost făcute în conformitate cu regulile, inclusiv conflictul de interese la nivel național, dacă aceste reguli uh, se aplică și să vedem dacă uh, au fost găsite astfel de conflicte de interese. În caz de nerespectare a regulilor, vom lua măsurile pentru protejarea bugetului european și măsurile corective pe care le-am menționat atunci când am uh, dat uh, alte răspunsuri. Uh, lucrăm împreună cu Digi Regio și Digi Employment, uh, care au condus uh, acest exercițiu de la uh, bun început. Uh, în, ceea ce, în legătură cu ceea ce a spus domnul Flanagan legat de de ce este nevoie să schimbăm lucrurile dacă lucrurile funcționează bine. Dacă lucrurile ar merge bine, nu ne-am... Nu, nu, nu, nu, nu m-ați citat. Ă, știu de unde ă, veniți, structura de gestionare pe care o avem funcționează bine. Avem un sistem care asigură acest lucru. Însă, ca să ă, vă dau un sfat, sunteți colegiuitor, veți fi în măsură să depuneți amendamente la tot ceea ce doriți, inclusiv redistribuirea. Și o să vedem cum o să stați atunci când e vorba de a câștiga sprijin pentru ceea ce doriți să faceți. Nu cred că ar trebui să fiți împotriva redistribuirii plăților. Când spuneți că nu există o redistribuire realistă în propunerile uh, uh mele, eu propun o redistribuire pentru acele sectoare uh, unde sunt uh, mici fermieri care nu beneficiază de astfel de plăți spuneți că nu există o redistribuție reală în uh, propunere nu o să vă explic eu de ce sunteți împotrivă. Puteți să faceți uh, amendamente pentru uh, a le îmbunătăți. Însă toate acestea sunt în propunerea mea. Dacă sunteți împotriva lor, foarte bine, dar dacă nu, vă rog să o spuneți prin amendamentele pe care o să le uh, depuneți. Veți putea face toate propunerile pe care le doriți și o să vedeți că nu e deloc ușor. Uh, am văzut de la reforma din uh, uh, pacul în 2013, colegiuitorul n-a fost de acord. Deci, poate că cei care trebuie să nu primească bani, poate prin noile măsuri nu vor primi. Sigur, activitatea este în Curs, vom vedea și vom ruga statele membre să definească ele uh, ceea ce înțeleg prin fermier activ. Vrem să îi plătim pe cei care uh, lucrează pământul și să obțină beneficii uh, în urma activităților în agricultură. Doamna Ayala Sender, mediul. Suntem cu totul de acord că trebuie să facem mult mai mult. Ceea ce am spus uh, mai devreme în legătură cu alocarea fondurilor este una, dar apoi, în ceea ce privește măsurile care uh, trebuie să le luăm, sigur, acestea trebuie să dea rezultate mai bune decât uh, cele de astăzi. Și vedeți condiționalitatea de la pilolul 1, care este un prim bun exemplu, uh, că ne așteptăm ca fermierii să primească uh, uh banii uh, Uh, eco uh, uh, măsurile sunt o altă inovare, inovație trebuie să sporim nivelul de ambiție și apoi avem uh, uh programe de agromediu care sunt uh, foarte importante. Uh, sigur, sunt măsuri voluntare. Fermierii, dacă vor să obțină mai multe fonduri, trebuie să facă mai mult atunci când e vorba de mediu. Deci vă pot asigura că diluarea rezultatelor din uh, 2013 uh, ne stimulează să facem mai mult în 2019. Trebuie să facem mai mult pentru concentrarea activităților. Uh, uh, am uh, trecut acum la planuri pentru 27 de state membre regiunile vor juca în continuare un rol, așa cum o fac acum, la fel vor putea uh, să o facă și în viitor pentru dezvoltarea rurală, însă noi, în calitate de comisie, vom uh, aproba planurile strategice din uh, PAC. Mulțumesc, mai avem încă uh, doi colegi și 10 minute la dispoziție pentru că trebuie să părăsim sala la ora 10. Domnule comisar. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru ceea ce ați făcut. Uh, și totuși uh, o să vă aduc câteva critici și o să mă gândesc atent dacă să votez pentru descărcarea de gestiune din 2017, pentru că răspunsurile noastre nu sunt uh, tocmai concrete și uh, nu se referă la întrebările punctuale adresate de uh, cei care au luat cuvântul. Uh, aș vrea să primești și o listă a celor mai mari beneficiari ar, al subvențiilor în agricultură. Am fost surprins de răspunsul dumneavoastră în legătură cu uh, ceea ce s-a întâmplat în Cehia și cu primul ministru. Este o investigație făcută de Olaf și Comisia nu poate să spună că dacă cineva deține o companie și primește beneficii, dacă persoana respectivă este un politician, atunci poate să primească subvenții? Poate că nu s-a înțeles uh, din interpretare, poate că nu vorbesc eu bine, dar chiar nu vă înțeleg. În ceea ce privește politica uh, în agricultură, sigur, minunate rate de eroare. Le-am redus și totuși politica agricolă este plină de prostii. Eu vorbesc în calitate de vânător Uh, uitați-vă uh, cum arată uh, peisajele, mediul înconjurător, cum arată pădurile. Uitați-vă la ce se întâmplă cu păsările, cu insectele. Aceste subvenții pe suprafață, care sunt o prostie, compoziția, structura terenurilor a dus la dispariția multor uh, uh, animale, păsări, insecte. Dar uh, aș vrea să mă refer acum la ratele de eroare la plăți. Uh, săptămâna trecută un prieten de-al meu, fermier, a murit. A cerut uh, o subvenție pentru a termina uh, construirea unei infrastructuri. Dat fiind că plățile uh, de la Uniunea Europeană și uh, de la guvernul ceh uh, sunt acordate trimestrial. Soția sa, care lucra cu el în calitate de furnizor, a primit un răspuns de la un organism de audit potrivit căruia contractul pe care îl aveau nu era unul valabil. Când uh, faci o plată trimestrial, uh, această plată se primește cu condiția existenței unui contract pentru că i s-a spus că contractul nu este valabil, el a pierdut uh, această subvenție. O să vă dau uh, detalii suplimentare, vi le-am mai dat odată, dar uh, nu am primit niciun răspuns de la Direcția Generală Agri. Așa cum s-a pierdut și un alt răspuns pe care l-am solicitat în legătură cu certificarea în gestionarea pădurilor. V-am trimis întrebări și n-am primit niciodată un răspuns. Aș uh, ruga, aș ruga să încercați din când în când să mai și răspundeți la întrebări. Uh, nu pot să am o, o poziție uh, favorabilă față de răspunsurile dumneavoastră și cred că Cehia trebuie să analizeze mai bine ce se întâmplă cu subvențiile. IMM-urile sunt uh, cumpărate de mari companii și totuși primesc subvenții în calitate de IMM-uri. Nu cred că acest lucru este în regulă. Cred că uh, trebuie să vedeți cine este vinovat uh, pentru acest lucru. Por su informe. Domnul Salafranca, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Tribunalului um, Curții de Conturi, îmi cer scuze pentru prezentare. E vorba de 56 de miliarde în portofoliul domnului Hogan. Politica agricolă comună e o politică importantă a UE și cu toții firește trebuie să vedem ca obiectivele acestei politici să se îndeplinească și pentru ca aceste cheltuieli enorme să ducă la rezultate, la rezultatele pe care le dorim cu toții. Conform uh, raportului cu numărul 21 al Curții de Conturi, ecologizarea PAC încă nu a dat rezultate eficace în mediul înconjurător, domnule comisar. Ce am putea face pentru ca acest aspect al politicii să fie mai eficace? Raportul afirmă de asemenea că 23% dintre agricultorii care au uh, fost investigați de Curtea de Conturi în continuare nu folosesc instrumentul geospațial și mă alătur aici raportoarei referitor la uh, cele spuse privind calitatea verificărilor realizate de organismele de certificare. Însă întrebarea mea concretă, domnule comisar, drept continuare la întrebarea nouă din chestionar, e o întrebare simplă. Dacă în această dimineață ați putea să ne dați uh, informații referitor la bilanțul comercial al produselor agricole. Anul trecut, 2017, am exportat 137 de miliarde, sumă record. Și am văzut datele comerțului cu țările în curs de dezvoltare. Doamna Gresle deja a adus în discuție domeniul exporturilor în această dimineață și aș vrea să știu care este soldul concret al bilanțului nostru comercial. Cum stau lucrurile cu exporturile, nu doar înspre țările în curs de dezvoltare, ci vis-a-vis -vis de ansamblu tuturor țărilor care sunt partenere comerciale ale UE și acordurile comerciale, de asemenea cu Japonia, Vietnam, Singapore, Canada, Mexic. Toate acestea oferă oportunități eh, suplimentare pentru exportatorii noștri agricoli, mm, mai ales în sectoare precum cel al lactatelor, unde ne-am confruntat cu probleme eh, când vine vorba de laptele praf sau sectoare precum cel al cărnii. Mulțumesc, domnule comisar. Domnule comisar, vă rog. Mulțumesc. Înainte de toate vreau să-i spun eh, prietenului meu stimabilului prieten care spune că PAC e o aberație, că nu sunt de acord cu el. Acei 20 de beneficiari uh, pe care i-am prezentat astăzi arată foarte clar că nu exploatațiile de mari dimensiuni primesc banii. Oricum, v-am detaliat și înscris aceste informații, pot să le repet și să le trimit încă o dată. Da, e cam târziu deja. Bine, dacă răspunsul e deja înscris și a fost circulat, se pare că membrul nu a avut timp să citească. Oricum, în întrebările înscris n-am avut nicio întrebare referitoare la Republica Cehă. Iată de ce nu am putut să distribuim informații înscris dacă totuși nu ni s-a pus întrebarea. Dar putem reveni. Poate puteți și dumneavoastră să vă gândiți cum puteți îmbunătăți procesul de a pune aceste întrebări. Acum, în ce privește conflictul de interese, bineînțeles că le anchetăm așa cum am spus deja domnului Stas. Și am scos în evidență rolul Digi Regio, Digi Ample și colaborarea lor în a conduce acest exercițiu pentru a analiza plângerile de la Transparency International, de pildă, și extinderea domeniului de aplicare a regulamentului financiar implementat în august, care include aici familia pentru prima dată. Nu cred că ar trebui să ne pripim până ce nu aflăm toate faptele și să vedem după aceea care va fi rezultatul. Uciderea animalelor. Avem un protocol care se execută de la DigiMediu și cu DigiSante referitor la ce facem cu animalele. Animale din păduri, precum lupii, îmbunătățim uh, asistența pentru aceste aspecte la ora actuală, mai ales având în vedere problemele cu care se confruntă statele membre cu pesta porcină africană. Pentru, oferim sprijin suplimentar pentru împrejmuiri, pentru îngrădiri. O problemă cu care statele se confruntă și nu prea primesc ajutor la ora actuală. Nu știu dacă vă gândiți la asta sau vă gândeați la protecția animalelor în general, dar pot să vă spun că uh, Trebuie menținut un echilibru și există un protocol uh, la care ajungem cu DGMV și ce fac colegii pentru a remedia această problemă și îmi cer scuze dacă datele pe care le-ați cerut referitor la uh, indivizi nu au primit un răspuns de la DG Agri. Noi um, am transmis acea întrebare autorităților responsabile și anume statele membre, dar dacă aveți o problemă referitoare la aspecte umanitare, dacă nu reușiți să primiți un răspuns referitor la plățile directe și așa mai departe, eu am să-mi rog cu mare plăcere serviciu să găsească un răspuns, pentru că se pare că e într-adevăr un caz de, cu semnificație umanitară considerabilă. Domnule Sala Franca, vă împărtășim într-adevăr îngrijorarea vis-a-vis -vis de faptul că politica nu dă rezultate pe domeniul de mediu și măsurile climatice. Nu putem semna acorduri uh, din 2015 de când uh, reforma acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă privind nutriția, de pildă, fără a ține cont de răspunderea și rolul pe care îl uh, poartă fiecare sector. Și cred că veți vedea foarte clar uh, acest lucru reflectat în cheltuielile majorate la pilonul 1, de pildă, de la 20% la 40%, iar la pilonul 2, 30% țintit pe mediu, excluzând aici zonele cu uh, constrângeri naturale. Dăm dovadă așadar de mult mai multă ambiție. Acțiunile așadar de mediu și climatice se aliniază la obiectivele stabilite pentru fiecare sector în contextul post-2020. Ce privește balanța comercială, știu că vă interesează foarte mult. Statisticile comerciale care sunt disponibile pe internet, acolo veți vedea că din uh, acel uh, volum de 137 de miliarde de euro avem Uh, un surplus considerabil de 13 miliarde de euro. Și vă spun din propria experiență, când uh, în 2011-2014 guvernul irlandez a fost într-o situație dificilă și sectorul care a generat cea mai mare activitate comercială a fost sectorul agricol și turismul și uh, Mă aștept uh, la, același, la aceeași evoluție și pe viitor, în aceste două sectoare unde nu trebuie să importăm foarte mult uh, material și putem genera câștiguri externe și surplus. Da. Nu știu, vorbați de acordurile foarte bune pe care le-am uh, încheiat și acordul pe care l-am semnat de pildă cu Japonia, cu ajutorul doamnei Malmström. Uh, este foarte bine pentru că se vor elimina 98% din uh, tarifele vamale, mai ales în sectorul lactatelor și cred că este o șansă enormă pentru acest sector. Așa că în mai voi merge într-o misiune comercială în Japonia, iar companiile din Spania, foarte bine reprezentate ca de obicei, vor putea profita de aceste noi oportunități. 65.000 de tone de, echiv- de echivalent uh, uh, de carne de vită din Japonia și pentru China, de asemenea s-a deschis, am finalizat și negocierile cu Mexic. Continuăm, firește, negocierile cu Mercosur, sunt dificile, mult mai dificile, după cum bine știți. Cu toate acestea, avem în continuare obiectivul de a ajunge la un acord. Haideți să vedem așadar cum vor la lucrurile. Vă pot însă asigura că dacă, atâta timp cât domnul Trump uh, mizează pe protecționism, noi vom încerca să privim în afară și să căutăm noi piețe. Mulțumesc foarte mult! Doresc să vă spun că această comisie nu este de părere că fondurile agricole uh, nu au niciun sens, pentru că altfel am fi avut o cu totul altă abordare. Firește, vrem să îmbunătățim sistemul și vrem să ne asigurăm că sistemele așa funcționează astfel încât putem să oferim uh, certitudine contribuabililor. Doamna raportare, dar un minut pentru a încheia. Mulțumesc, aș vrea să-i mulțumesc enorm uh, colegilor mei pentru întrebări și răspunsuri. Aș dori să mulțumesc comisarului pentru răspunsurile pe care le-am primit. Eh, firește, este cât se poate de clar că mai avem încă mult de muncă pentru a reuși să ne atingem obiectivele în acest exercițiu dincolo de descărcarea de gestiune concretă pentru 2017, să putem transmite mesaje pozitive bazate pe fapte și dovezi care să ne ajute în campania electorală din 2019 în favoarea PAC și să putem, firește, în activitatea noastră de zi cu zi, să putem răspunde dezbaterii referitoare la CFM cu elemente încurajatoare și nu să venim cu alte probleme, mai ales când vine vorba de apărarea PAC, să putem în acest fel să explicăm toate elementele favorabile și mai ales să explicăm cum vom reduce problemele și cum vom veni cu soluții concrete, mai ales în acele aspecte care la ora actuală sunt destul de opace. Mulțumesc! Domnul comisar, dorește să aibă ultimul cuvânt, vă rog. Nu știu ce ne rezervă viitorul, dar uh, s-ar putea să fie ultima uh, întâlnire cu această comisie. Vreau să vă mulțumesc, vreau să mulțumesc și echipei mele și tuturor celor care m-au susținut uh, pentru uh, o susținere corectă, uneori uh, chiar dură. Vreau să mulțumesc curții de conturi pentru uh, înțelegerea de care au dat uh, dovadă în anumite situații, dar întotdeauna au făcut-o cu curtoazie. Nu pot să vă promit că a fost ultima întâlnire. Nu vă promit. Eh, am avut și întrebări referitoare la Slovacia și v-am trimit aceste întrebări pentru că nu am vrut să le punem astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. S-a încheiat ședința și vă mulțumim eh, firește pentru cooperarea intensivă. Mulțumesc!